propunem să adunăm semnături pentru un referendum popular împotriva privatizării apei. Și am restrâns deja multe semnături în Italia. Vă mulțumesc, stimați colegi, tocmai am fost informat că va exista o mică întârziere a, a sosirii președintelui, vicepreședintelui Biden în jur de 10-15 minute, deci putem continua cu explicațiile de vot, însă înainte de a face acest lucru am un anunț. Urez bun venit uh, delegației noastre din Mar- Maroc. Am plăcerea să vă informez că în cadrul reuniunilor interparlamentare, o delegație a Parlamentului marocan condus de domnul Alhidrari, este prezentă acum în galerie. Parlamentarii marocani sunt aici într-o vizită de lucru la Parlamentul European în contextul uh, întâlnirii delegației comune Parlamentul European Maroc. co-președintele acestui organism este doamna Mubarak Abu Aida, președintele Comisiei Afaceri Externe din Parlament și uh, domnul Panzeri este celălalt copreședinte. Parlamentul European ia notă cu satisfacție că relațiile între Uniunea Europeană și Maroc sunt excelente și în acest sens se va, adău- se va semna un document care garantează Marocului uh, un statut privilegiat. Acest lucru va permite negocieri mai aprofundate între Uniunea Europeană și Maroc în legătură cu uh, puncte de interes. Sper că acest lucru va contribui la relații și mai bune între parlamentele noastre. Trecem acum la următorul punct de, pe, de la explicațiile de vot, vot uh, interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit cu cianură. L-am pe domnul Mesaroș pe listă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă rog să extindeți interzicerea tehnologiilor pe bază de cianură la nivelul